Mergem mai departe cu ordinea noastră de zi. Îi salut călduros pe colegii de la DEVE, pe doamna McEvan de la Comisia de Dezvoltare. Bine ați venit, doamnă McEvan. McEvan. Stimată Linda, ne bucurăm că ești alături de noi. Întotdeauna suntem foarte interesați să cooperăm și mulțumim că doriți să colaborați cu noi pentru că majoritatea comisiilor nu vor să o facă. Astăzi avem un punct important pe ordinea noastră de zi. În fiecare an primim acest raport din partea ambasadorilor europeni din state terțe în care ne prezint rezultatele asistenței, um, gestionării asistenței externe, acele așa numite EAMR, rapoarte EAMR, le avem din 2011, funcționează totul bine din 2012, ci deci al treilea an în care avem aceste rapoarte. Timp de trei ani am analizat uh, rapoartele și trebuie să spun că ne bucurăm că acum Comisia ne prezintă pentru prima oară o analiză și că uh, Degenier s-a gândit să ia mai în serios toate lucrurile. Îi avem pe reprezentanții DGDEFCO și DGNIR aici și le mulțumim pentru că au venit la acest schimb de opinii. Știu că au pregătit o prezentare în PowerPoint, vor primi imediat cuvântul, dar îi dau cuvântul și copreședintei mele, dacă dorește să intervină, vă rog. Yes, thank, thank you, thank you, Madam Gressler. Where I am... Mulțumim, Ingeborg Gress, Ne bucurăm că suntem aici pentru că este o chestiune foarte importantă pentru comisia noastră și, de fapt, pentru toate comisiile, pentru că ne interesează pe toți cum se cheltuie banii contribuabililor și dorim ca aceștia să se cheltuie cât se poate de eficient. De asemenea, însă trebuie să purtăm un uh, dialog uh, cu uh, Uh, delegațiile noastre și să înțelegem lucrurile și din perspectiva lor. Nu oferim uh, asistență de dezvoltare într-o lume perfectă. Dacă lumea ar fi perfectă, n-am avea nevoie de asistență pentru dezvoltare. Oferim această asistență pentru dezvoltare în state aflate în conflict, în state fragile, în state unde există probleme de corupție. Uh, uneori a trebuit chiar să oprim ajutorul din cauza corupției sau din cauza luptelor, de exemplu în Burundi în acest moment. Deci nu sunt țări unde e ușor să lucrezi. Cei care lucrează la fața fața locului uh, știu că nu întotdeauna se întâmplă ceea ce s-a planificat uh, pe o perioadă de 5 ani. Însă trebuie să înțelegem de ce nu se întâmplă lucrurile așa cum am uh, planificat, care sunt motivele. Deci e foarte bine să avem această cooperare cu Comisia, să obținem mai uh, bune uh, informații, explicații venite la timp uh, cu ocazia descărcărilor de gestiune. Trebuie să știm mai bine ce se întâmplă, să fim cu toții mai bine informați. Vă mulțumesc pentru această invitație pe care mi-ați adresat-o astăzi aici și sunt gata să văd ce are de spus toată lumea. Mulțumim, avem aceste rapoarte ale ambasadorilor și avem acești indicatori cheie de performanță. Și de aceea ne dorim mai multe informații și ne-am adresat de GDEFCO și ne bucurăm că pentru prima dată în acest an au făcut o analiză și ne dorim ca împreună să îmbunătățim această analiză. Vă dau acum cuvântul, domnule Bonjour, bonsoir plutôt. Je suis euh, Luc Bagur. Bună seara, sunt Luc Bagur, uh, director uh, de resurse la DigiDevCo. Vă mulțumesc, doamnă Gresle și doamnă McEvan, uh, pentru că ați organizat această sesiune de prezentare a um, rapoartelor privind gestionarea asistenței externe. Acronimul pentru aceste rapoarte este EAMR, pe acesta îl voi folosi pe durata prezentării mele. Mai întâi voi prezenta puțin în general aceste EAMR, după care voi da cuvântul colegul meu Mark Johnston, director de resurse de la Diginier, uh, pentru a se axa pe uh, Diginier, iar la sfârșit voi relua cuvântul pentru a mă axa în, pe anumite aspecte care vizează TGFCO. Cred că în Parlamentul European uh, Comisia CON și Comisia DEVO au motive să se intereseze de EAMR pentru că este un instrument esențial uh, al gestiunii noastre. Împreună cu intrarea în vigoare a noului regulament financiar și cu crearea noului Serviciu European de Acțiune Externă, uh, am căpătat și obsesia de a crea un instrument uh, performant și armonizat care să ne permită să susținem uh, declarația anuală a șefilor de delegații. Însă, în același timp, încercăm să punem la punct pentru prima dată un instrument care să permită anumite controle de gestiune Uh, pentru activitățile noastre, câtă vreme putem monitoriza în timp real indicatorii cheie de performanță. EAM-ul uh, conține deci mai multe informații decât indicatorii cheie de performanță. Nu se limitează aceste rapoarte doar la acești indicatori. Uh, Bineînțeles, includem aici dialogul politic cu statele partenere. De asemenea, aceste rapoarte indică și modul în care uh, s-a pus în aplicare ajutorul de-a lungul anului. Uh, apoi uh, găsim și informații legate de riscuri și măsurile luate împotriva acestor riscuri, apoi um, informații legate de vizibilitate, eficacitatea ajutoarelor, până în aplicare a standardelor de control interne și mobilizarea resurselor umane. În ceea ce privește calendarul, Uh, ciclul uh, de redactare a acestor rapoarte este bine stabilit. Uh, ele sunt prezentate la începutul sau sfârșitul lunii decembrie. Șefii de delegație semnează aceste rapoarte la sfârșitul ianuarie, iar aceste rapoarte sunt apoi uh, integrate în uh, rapoartele ordinatorilor subdelegați. Uh, în cadrul DigiDevco și DigiNear. Și în baza acestor rapoarte uh, se stabilesc uh, rapoartele anuale ale directorilor generali uh, pentru DigiDevco. În ceea ce privește raportarea spre exterior, noi transmitem aceste rapoarte AMR înainte să avem aprobarea colegiului pentru raportul de sinteză. Uh, practic uh, transmitem uh, către DG, noi DGDFCO și DGNIR, aceste rapoarte spre Parlament. A făcut asta în 2016, apoi am trimis informațiile într-un tabel Excel în luna august și, după cum ați spus, comisarii Han și Mimița au transmis Parlamentului o analiză detaliată în octombrie. Uh, declarația de asigurare a șefilor de uh, delegații uh, acoperă două elemente esențiale. Pe de o parte, folosirea resurselor financiare și umane în conformitate cu obiectivele stabilite și, bineînțeles, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare și, pe de altă parte, um, legalitatea și regularitatea um, operațiunilor subiacente. Indicatorii cheie de performanță, 24 la număr, pe care i-am gândit, uh, vizează susținerea acestor două elemente. Cum spuneam și la început, uh, acești indicatori cheie de performanță permit de asemenea să asigurăm un control al gestiunii uh, cotidiene a DigiDevco și DigiNier, adică putem urmări în timp real la nivelul delegațiilor și direcțiilor, precum și a direcției generale, informații care sunt publicate uh, în intranet. Toate acestea pentru a putea purta niște discuții la nivelul uh, uh, direcției generale și pentru a putea redresa anumite situații care ar putea să fie altfel compromise. Asta că vorbim uh, de indicatori uh, global, cei care țin de plăți, sau uh, de măsuri pe care le putem lua la nivelul anumitor delegații specifice. În ceea ce privește transparența, un subiect adesea abordat, acest acești indicatori, într-o manieră consolidată, se regăsesc în raportul anual de activitate al DigiDevco și DigiNear. Aceste rapoarte AMR sunt transmise apoi Parlamentului European, însă ele nu sunt publice, adică în conformitate cu articolul, articolul 67.3 din regulamentul financiar, ele sunt considerate ca fiind documente confidențiale. De aceea ele nu uh, apar pe intranet sau pe internet nu apar pe site-ul DigiDevco sau pe site-ul DigiNear pentru că sunt uh, documente de analiză internă ale Uniunii Europene. În ceea ce privește rezultatele globale, înainte să dau cuvântul uh, colegului meu de la DigiNear, trebuie să spun că uh, anul acesta și în 2015 am avut un rezultat bun pentru că 82% dintre delegații au 60% sau peste dintre obiective atinse. Ori acesta este un rezultat care reprezintă un progres în comparație cu ceea ce s-a întâmplat în anii 2013 și 2014. Marc, ai cuvântul. Bună seara! Aș dori să încep prin a mulțumi uh, doamnelor președinte pentru această ocazie de a ne adresa celor două comisii. Uh, uh, noi, cei de la Diginier, numele delegațiilor noastre și Pot să spun că anul 2015, în care a început raportarea, a fost un an special pentru Diginier, pentru că anul 2015 uh, a fost anul în care Diginier uh, a fost înființat. Noi tocmai am fost creați în 2015. Uh, acest exercițiu de raportare, mai ales în ceea ce privește indicatorii cheie de performanță care au fost stabiliți, a fost o noutate pentru majoritatea direcțiilor generale. Ne-a luat ceva timp, firește, să Uh, acționăm cu viteza cerută, iar în 2015 pot să spun că am uh, raportat în legătură cu 18 din cei 24 de indicatori cheie de performanță care fusese răstabiliți pentru uh, raportarea EAMR. În 2016, în rapoartele noastre, vom raporta în legătură cu toți cei 24 indicatori cheie de performanță. Dacă îmi permiteți, vreau să spun câteva cuvinte în legătură cu rezultatele cu privire la acești indicatori. În 2015, din uh, cei 18 indicatori în legătură cu care am raportat, 12 au atins etaloanele uh, stabilite. Și dacă e să mai dăm niște detalii uh, și ne gândim la primul capitol care vizează acești indicatori, e bine, rezultatele pot fi rezumate în felul următor – am raportat șapte indicatori cheie de performanță, iar la patru dintre aceștia ne-am atins uh, obiectivele. În uh, cel de-al uh, doilea lot, care vizează controlele interne, am atins un scor de 100%, adică din cei șapte indicatori am atins etaloanele la toți cei șapte. Și apoi, uh, în ceea ce privește eficiența auditului, uh, cel de-al treilea capitol, uh, n-am avut rezultate la fel de bună, doar un astfel de indicator și-a atins obiectivele. Dacă e să mai analizăm puțin diversele capitole, ei bine, la primul, și anume eficiența folosirii banilor, am avut uh, rezultate pozitive cu privire la acuratețea uh, previziunilor financiare, atât pentru uh, plăți cât și pentru contracte. Am avut rezultate pozitive în ceea ce privește contractele expirate ca procent din totalul portofoliilor de contracte și de asemenea am avut rezultate pozitive în ceea ce privește reducerea ralurilor. Nu am avut rezultate pozitive la absorpția ralurilor perioada pentru această absorție, care a fost de 5 ani, nu uh, de 4 cum uh, s-a dorit și nu am obținut rezultatele scontate nici în ceea ce privește uh, reducerea prefinanțării anterioare însă cred că există anumită specificitate în ceea ce privește acest portofoliu care trebuie ținută minte în acest caz. Vorbim despre o gestionare indirectă uh, în relația cu uh, statele uh, beneficiare. Deci, perioada de implementare care a fost prevăzută în acordurile financiare pe care le-am semnat noi cu statele terțe, de fapt, depășește perioada de patru ani. Deci acesta este un indicator cheie de performanță în legătură cu care probabil vom avea mereu probleme și de acum înainte. Apoi, în ceea ce privește uh, cel de-al doilea capitol, și anume eficiența uh, controlelor de audit intern, am avut șase indicatori de performanță care vizau evaluarea punerii în aplicare a standardelor de control intern în cadrul delegațiilor. Uh, și aici ne-am atins uh, obiectivele. Am avut un indicator de performanță legat uh, de uh, sumele identificate prin controlele ex ante ca și procent din sumele cerute, iar aici ne-am atins de asemenea obiectivele în ceea ce privește cel de-al treilea capitol și anume eficiența sistemelor de audit. Uh, ei bine, aici, uh, în raportul rezumativ pe care vi l-am înaintat uh, în octombrie, puteți vedea că obiectivul 22 și anume implementarea planului de audit anual, ei bine, acest obiectiv a fost atins. Indicatorul 21 și indicatorul 23, care se leagă de N și N-2, obiectivul nu a fost atins. Însă există aici o problemă pe care poate ar trebui să o explic. De fapt, rezultatele pe care le-am raportat uh, aici sunt rezultate care uh, pot fi uh, înțelese în mod direct din acest sistem noi de-abia am început acest exercițiu, prin urmare nu toate uh, rezultatele au fost integrate în sistem. Am făcut uh, o corectare manuală acestor rezultate, ceea ce nu ne-a convenit prea mult pentru că doream să păstrăm integritatea acestui sistem, însă am corectat manual până la urmă rezultatele și am reușit să ne atingem obiectivele la indicatorul 21 și indicatorul 23, ceea ce înseamnă de fapt că trei din cele patru, 3 uh, trei din cei patru indicatori din acest capitol au fost atinși. Ce aș dori să spun uh, acum la sfârșit uh, uh, e ceva legat de follow-up-ul pentru exercițiul pentru 2016. Noi ne dorim să putem face o raportare în anul 2016 la acești indicatori de performanță în legătură cu care nu am făcut o raportare pentru 2015. Pe lângă asta am încercat să îmbunătățim performanța indicatorilor de performanță. Am făcut ceva și anume ne-am asigurat că tabloul de bord uh, al indicatorilor este funcțional și că lumea îl poate folosi pentru a înțelege uh, lucrurile în timp real la 9 din cei 10 indicatori. Apoi am ținut legătura cu uh, delegațiile, le-am analizat deficiențele și am solicitat măsuri adecvate pentru a le remedia. Apoi am introdus rapoarte financiare lunare pentru a arăta care sunt valorile standard, etalon, pentru fiecare direcție generală și apoi uh, am organizat o sesiune de follow-up uh, cu toată conducerea în uh, toamnă. De asemenea, am analizat puțin acești indicatori și cu șefii de delegații la un seminar recent și am ținut legătura cu toate delegațiile tot recent în legătură cu importanța de a, de a păstra ritmul în ceea ce privește indicatorii. Pot să vă spun că m-am întâlnit uh, cu câțiva șefi de delegații în ultimele săptămâni și uh, m-am referit exact la aceste aspecte în discuția cu ei, iar directul responsabil pentru Balcanii uh, Occidentali pot să spun că va pleca într-o misiune de 11 zile în regiune, un eveniment de altfel aflat pe ordinea noastră de zi. Și dau acum din nou cuvântul colegului meu. Revin acum la câteva chestiuni uh, specifice care vizează rezultatele DigiDevCo pentru anul 2015. Nu vreau să intru din nou în detaliile fiecărui indicator de performanță pentru că v-a fost transmis uh, un uh, uh, raport deja de către domnul comisar Han. Însă tot ce vreau să spun este că la 20 din 24 de indicatori uh, ne, uh, ne aflăm uh, uh, cu situația online uh, pentru uh, anul 2016. Suntem destul de satisfăcuți uh, de faptul că s-au făcut anumite progrese în ceea ce privește gestiunea noastră financiară. Am luat niște măsuri susținute pentru a reduce prefinanțările vechi și în trei ani le-am redus cu mai mult de 30%. Acțiunile noastre au mers și în direcția reducerii contractelor expirate, din uh, portofoliul nostru de contracte. Le-am uh, redus cu 28% în aceeași perioadă. Și, de asemenea, am uh, luat niște măsuri pentru a ne asigura că planul de audit este pus în aplicare cât se poate de repede pentru a ne atinge obiectivele fixate. Iar acum un ultim aspect care se leagă de absorpția durabilă. E bine, este poate un concept mai dificil însă până la urmă vorbim de fapt o diferență între ansamblul angajamentelor luate și ansamblul plăților uh, făcute. Practic ne rămâne un stoc de acțiuni de realizat pe viitor. Le putem împărți pe durata anului și asta ne dă o uh, imagine legată de termenele de uh, absorpție. Aceste termene de uh, absorpție acum sunt inferioare perioade de 4 ani uh, și ele au tot uh, scăzut începând cu 2013 și au ajuns la 2,5% mă scuzați, în 2015, ceea ce este foarte rezonabil pentru proiectele puse în aplicare într-o manieră multianuală. Aș dori să revin acum la folosirea uh, rapoartelor EAMR în cadrul DG DEFCO. În jurul acestor rapoarte se iau tot felul de măsuri. Mai întâi, uh, avem o monitorizare uh, regulată a serviciilor uh, în legătură cu informația pusă la dispoziția noastră prin intranet. Apoi sunt date informații specifice de la centru spre delegații în legătură cu AM-urile prezentate. Apoi prezentăm niște rapoarte trimestriale conducerii DEFCO și schimbăm uh, bune practici între diversele uh, delegații, organizând practic uh, întâlniri între aceste delegații. Apoi facem campanii specializate în legătură cu anumiți indicatori, de exemplu termenul de plată sau contractele expirate. Pentru a încheia aș dori să mă refer la problema semaforului adică modul în care putem examina proiectele și modul în care putem sublinia la sfârșit de an. Ei bine, la sfârșitul fiecărui an uh, judecăm în legătură cu punerea în uh, aplicare a programelor, în legătură cu diversele întârzieri și cu riscul de a nu ne atinge obiectivele. Fiecare uh, uh, proiect primește un cod de culoare, uh, roșu, portocaliu sau uh, uh verde. Uh, și dăm aceste uh, culori uh, în legătură cu uh, um, modul în care atingem rezultatele scontate. Și știți că pentru DigiDevco examinăm 4 până la 5.000 de proiecte la sfârșit de an pentru a putea identifica starea lor de punere în aplicare și pentru a le putea da o culoare verde, portocaliu sau roșu. Este un instrument de gestiune care atrage atenția ierarhiei la situația în care se află uh, proiectele. Deci nu este vorba despre un indicator care uh, dorește să măsoare rezultatul final al proiectului, pentru că ne putem afla în primul an al unui proiect sau în cel de-al doilea an al unui proiect care durează 4 sau 5 ani. Dar utilizând acest uh, sistem, delegația și direcția operațională se interesează de uh, un anume proiect uh, și pot să întreprindă anumite măsuri specifice pentru a redresa situația. Nu există indicații clare că proiectele cu roșu sunt mai puțin uh, analizate decât uh, cele de altă culoare. E adevărat, uneori proiectele uh, care primesc acest cod de culoare vizează anumite state cu probleme, de exemplu Republica Centrafricană, unde implementarea proiectelor practic este mai dificilă. Dar dăm atenție proiectelor care se află în curs și care trebuie bine monitorizate de delegație. Monitorizarea legată de obiective este un proces uh, efectuat în mod regulat de către consultanți independenți în legătură cu anumite proiecte ale delegațiilor. Uh, or, asta înseamnă că uh, se dă atenție sporită, mai ales proiectelor clasate în categoria roșu. Asta doream să vă spun și firește rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru a răspunde la întrebări. Vă mulțumim! Mulțumim, domnule Johnson. Sunt informații foarte importante pe care le salutăm. Aș dori să vă exprim mulțumirile noastre pentru munca pe care ați făcut-o cu echipa, pentru acești indicatori KPI, pentru că sunt foarte importanți pentru noi ca să știm ce se întâmplă la fața locului. Ca să vorbesc ca englezii, dar voi continua limba germană. Uh, Vreau să spun că în cifrele de la DEFCO observăm deja că lucrați de multă vreme cu aceste cifre și vreau să vă mulțumesc pentru că de genir ne arată că nu se ocupă de subiect de atât de mult timp, însă sunt convinsă că se merge în direcția corectă în ceea ce privește dacă proiectele duc la rezultatele scontate. Dar încă acești indicatori nu sunt uh, foarte de mult folosiți de DG DEFCO în NIR. Câteva lucruri m-au uimit, de exemplu, în domeniul DEFCO. Chestiunea legată de pagoda, adică tot ce înseamnă agenții ONU. De ce ONU are o parte relativ mare din proiectele eligibile sau amounts în contracte? deși în ceea ce privește volumul nu sunt atât de implicați. De exemplu, la pagina 35 a documentului, aici m-au uimit, m-au uimit cel mai tare informațiile. Și la degenir numărul auditelor, doar, 18, doar 5 delegații au reușit să aibă cifre pentru audit. Ne-ați mai spus și alte cifre. Uh, în mod oral acum. Dacă ați putea să ne transmitem acest, trimiteți acele de informații scris, ar fi foarte bine pentru noi. Pentru că pe mine m-au uimit toate aceste cifre. Dacă ne uităm la cifrele de genir, atunci trebuie să spunem că cifrele pe care le avem, pe care le-am văzut, ne spun că administrarea în degenir s-a înrăutățit din 2014. Înseamnă că lucrurile se vor tot îngreuna, contextul va fi unul tot mai greu în continuare. Treisprezece din 24 de delegații care ajung la benchmark-uri mi se pare trist. Poate nu mai spuneți ceva și în acest sens. Vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați întreprins, nu vreau să par nemult să par nerecunoscătoare, însă am încercat să înțeleg cum ați lucrat cu cifrele. Dacă calculăm tot împreună cu KPI, vedem că într-adevăr există o îmbunătățire, pentru că vedem care e rata de proiecte care aveau dificultăți, a scăzut de la 20 ceva de procente la vreo 14 procente, e o veste bună, dar programe cum ar fi instrumentul de stabilitate sau pentru Orientul Mijlociu sau EDF, acestea au în continuare mari probleme. 3 din 4 euro nu își ating scopul. Ați mai făcut încă ceva pentru prima dată. Ați încercat să identificați riscurile ex ante. Și cred că e o întreprindere importantă. Risc a priori pentru proiecte, a priori, riscuri a priori și apoi pe parcursul implementării. Și putem spune că acolo unde există riscuri a priori, atunci cu 80% sigur vor exista probleme și în implementare. Da, mi se pare foarte important și trebuie să lucrăm puțin la alegerea proiectelor. Pentru că, da, important este care va fi rezultatul proiectului. Și e important aici și componenta temporală. Încă o dată vă mulțumesc pentru analize și Bineînțeles, ne interesează să continuăm să colaborăm cu dumneavoastră, să dezvoltăm totul, pentru că eu cred că aceste informații ale delegațiilor europene sunt foarte importante pentru noi și ne bucurăm că și Comisia vede lucrurile în același fel. Doamnă McEvan, nu vreau să uh, mă țin numai eu de microfon, de aceea uh, puteți să intervineți când doriți, acum înainte și apoi să ascultăm uh, părerile experților, cum doriți dumneavoastră. Hutchinson, Domnul Baghiu are cuvântul. Je vais donner aussi la parole à... Mulțumesc. Va vorbi și colegul meu după aceea, dar în primul rând aș dori să mă refer la chestiunile specifice care viză așa numitul sistem pagoda. Aici este vorba despre, nu doar despre ONU, ci și despre alte organizații internaționale. Este vorba despre Banca Mondială, organizații de integrare regionale, Uniunea Africană, etc. În analiza noastră, unde avem acel 36%, trebuie să facem legătura între sumele primite din partea organizațiilor internaționale cu gestiune indirectă, aproximativ 30% din bugetul anual pentru 2015. Însă, apoi, este adevărat că analiza noastră de risc ne arată că este mai riscant să se lucreze cu agențiile sau cu organizațiile internaționale. Însă trebuie să fac o corectură. În momentul în care spun că este mai riscant, asta înseamnă că în momentul în care sunt întreprinse anumite proiecte cu acele agenții, acestea sunt mai riscante. Poate că se lucrează cu acele agenții în țări mai dificile, deci uh, Natura însăși a proiectului face ca riscul să fie mai mare, nu entitatea care se ocupă de proiect. Analiza noastră de risc ne-a arătat că proiectele care sunt întreprinse prin organizații internaționale sunt mai riscante. De aceea am emis o rezervă în raportul anual al DG DEVCO. Această rezervă dorește să ne să reprezintă o, o garanție pentru viitor, ca să ne putem orienta mai bine noi. Apoi, în ceea ce privește KPE 5 și 6, adică acolo unde vorbim des, despre semafor, aș dori să vă nuanțez puțin situația. 100% proiecte din 4 5000 mii de proiecte care sunt examinate la sfârșit de an. 61% ca valoare nu au probleme sau nu au probleme detectate de colegii de la delegație care urmăresc aceste proiecte. În 32% din cazuri se consideră că proiectele respective au probleme. Poate că sunt anumite întârzieri. De exemplu, dacă se construiește o stradă, un drum, la sfârșitul primului an trebuiau să se facă 50 de kilometri, însă nu s-au construit decât 20. Există o întârziere față de planificare, așadar este normal să se semnalizeze cu portocaliu acest proiect. Asta nu înseamnă că la sfârșit nu se va construi deloc niciun kilometru în acea stradă. Pur și simplu există o întârziere care, vine din, care provine din diverse surse, care poate fi cauzată de diverse chestiuni. O întârziere cu în administrație sau în procesul de licitație, o întârziere datorată unor calamități naturale, o întârziere datorată furnizorului care nu a putut să-și mobilizeze logistica pe teren, etc. Apoi, 7% din proiecte sunt cu, lumina cu semnal roșu, deci considerăm că aici există probleme majore care merită acțiuni uh, substanțiale. Un proiect cu astfel de semnalizare, fie că este portocalie sau roșie, este un proiect care are o problemă la un anumit punct din timp, iar această problemă trebuie să fie rezolvată. Toate eforturile noastre merg în direcția adoptării măsurilor corecte, care trebuie să fie urmărite în timp, în așa fel încât să vedem că dacă un, în așa fel încât un proiect care este cu roșu să devină portocaliu și apoi din portocaliu verde. Așadar, un proiect care se desfășoară bine poate să se transforme în portocaliu sau roșu la inițiativele unei delegații doar din cauza unei uh, din cauza atmosferei politice din țara respectivă. Este vorba de probleme potențiale, chestiuni care trebuie să ne atragă atenția. Acum câteva vreme erau ceva mai multe proiecte cu roșu și pentru sprijinul bugetar era vorba de 9%, nu de 7%. Dacă delegația constată că un program pentru îmbunătățirea gestiunii fondurilor publice nu se desfășoară cum trebuie, ei bine, delegația poate hotărâ să nu, trans, să nu verse tranșa fixă sau variabilă la sfârșitul anului și să aștepte câteva luni până să transmită acea finanțare pentru sprijin bugetar. Într-un astfel de caz, proiectul, bineînțeles, va primi roșu. Asta nu înseamnă că la scadență tranșa nu va mai fi transmisă. Pur și simplu, că e nevoie de timp pentru a iniția un dialog cu statul partener, în așa fel încât să ne asigurăm că măsurile prevăzute vor fi puse în aplicare așa cum trebuie. Banii nu sunt transmiși, nu se există pierderi, ci pur și simplu calendarul este modificat. Acum aș dori să îi dau cuvântul colegului de, de la Degenier. În ceea ce privește rezultatele generale, într-adevăr, este dezamăgitor faptul că 11 din 24 delegații nu au, ajun, nu au atins uh, etalonul de mai mult de 60% KPI-uri pe verde. Însă, după cum am spus și la început, și după cum a spus și doamna McCavan la început, noi nu trăim într-o lume ideală. Avem o listă cu țări terțe în care nu am atins rezultatele dorite. Lista respectivă pare a fi o listă a locurilor cu probleme, cel puțin în multe dintre cazuri. Și comitet, comisiile parlamentare sunt conștiente de acest lucru. Avem Bielorusia, Georgia, Ucraina, Egipt, Maroc, Siria, Turcia, Albania, fosta Republică Iugoslava Macedonia, Kosovo și Serbia. În momentul în care nu atingem aceste etaloane, trebuie să vedem de ce și să analizăm întregul context. Este foarte complex și foarte dificil de, de gestionat acest context. Încercăm să ne ocupăm de reformă, de stabilizare, Stabilizarea unor zone instabile, unor țări instabile, este o provocare imensă. Apoi, reforma nu se referă doar la rezultate tangibile, proiecte de infrastructură, de exemplu. Reforma, așadar, nu este întotdeauna un lucru ușor de obținut. Nu putem obține cooperarea statului terț întotdeauna. Există foarte multe condiționalități pentru asistența noastră și dacă dorim să avem un, ef- un efect clar, trebuie să ne asigurăm că statul terț respectă acele condiții, nu trebuie să continuăm într-un mediu greșit, care nu ne-ar, nu ne-ar putea permite să atingem obiectivele pe care le dorim. Trebuie să ne asigurăm des că avem cadrul juridic necesar. Un exemplu clar, Ucraina, de exemplu. Acolo, Trebuia să ne asigurăm că există declarațiile necesare din partea uh, funcționarilor publici vis-a-vis de bunurile lor. Era o măsură controversată. Trebuia să ne asigurăm că există această măsură înainte să mergem înainte cu alte programe. Fie că este vorba de administrația publică, reforma în acest domeniu sau reforma în finanțele publice, toate aceste chestiuni sunt interconectate. Și doamna Grasle spunea că există factori de risc, factori de risc inerenți în întreaga noastră activitate și, din nefericire, de multe ori aceste riscuri chiar se realizează, chiar devin realitate. Noi facem tot ce ne stă în putință ca să ne îmbunătățim rezultatele și încercăm să ne folosim de toate pârghile de care dispunem, în așa fel încât să putem pune în aplicare cu succes programele. Însă, în același timp, trebuie să ne asigurăm de faptul că nu mergem înainte cu anumite programe în uh, care știm sigur că nu vom ajunge la rezultatele dorite. Apoi, în ceea ce privește auditul, ce s-a întâmplat cu auditul? Am avut o migrație a sistemului IT utilizat de delegații pentru a raporta auditele, auditurile și de aceea anumite delegații nu au putut să introducă în sistem activitățile de audit pe care le-au întreprins și care ar fi trebuit să fie contabilizate pentru atingerea KP-urilor, indicatorilor de performanță. Am reușit să ajustăm în mod manual toate aceste cifre, noi înșine, și vă stăm la dispoziție ca să vă prezentăm informațiile, în așa fel încât să țineți seama de aceste informații în dezbaterea dumneavoastră. În ceea ce privește identificarea exante a riscurilor, aceasta este foarte importantă, în mod clar. Riscurile sunt un factor dinamic, ele nu sunt bătute în cuie. Riscul este inerent uh, activității noastre și când alegem proiectele. Dacă ar fi să alegem doar proiectele sigure, atunci, bineînțeles, riscurile ar fi că nu, riscul ar fi că nu am putea uh, ating, nu am putea face schimbări. Dar nu trebuie să fim uh, prea grăbiți și trebuie să alegem proiectele în deplină cunoștință de cauză. Trebuie să știm că fondurile pe care le acordăm noi provin din bugetul Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Da Mulțumim! Dacă îmi permiteți să intervin din nou, cu toții înțelegem dificultățile cu care vă confruntați. Însă eu înțeleg Siria, Libia, Egiptul sunt pe locuri principale în ceea ce privește de gener, dar apoi apare și Albania, apare și Luxemburgul cu jumătate, ca să spunem așa, din uh, benchmarkurile verzi. Și în domeniul DEFCO înțeleg că Chile este acolo și se spune că a făcut foarte multe și Republica Central Africană. Poate că ar trebui să ne dați mai multe informații în acest sens sau în statisticile dumneavoastră. Cum se întâmplă ca o țară relativ stabilă să fie astfel evaluată? Da, înțeleg că există o țară cu probleme, există condiții, există probleme acolo, însă nu înțeleg cum se face această comparație. Înțeleg că un sistem are nevoie de un anumit timp până se stabilizează puțin. Însă dacă ne-ați putea da ceva mai multe detalii, și doamna Hautal a cerut cuvântul. Uh, I believe that... Doamna Hautala, eu consider că îngrijorările doamnei Gresle, într-o oarecare măsură, trebuie luate în serios. Însă, în momentul în care am demarat această dezbatere, acum aproximativ un an, am scris foarte multe articole de opinie în presa finlandeză și colegii mei din ppo ul finlandez au atacat ajutorul uh, acordat de Uniunea Europeană pentru dezvoltare și eu consider că toate aceste cifre au fost uh, răstălmăcite foarte mult. Trebuie să fim foarte precauți. Nu trebuie să răstălmăcim intențiile DEVCO și acțiunile externe întreprinse de aceasta. Măsurile acestea și noile metode de măsurare a impactului duc și ele la probleme, dar rolul lor este de a îmbunătăți uh, sistemul. Ele arată problemele, dar asta este pentru a îmbunătăți sistemul. În anumite țări în care opera în situație este extrem de dificilă. Sunt câteva state eșuate, în alte câteva state există războaie sau conflicte interne. În multe astfel de state există probleme cu răspunderea guvernului și există, avem metode prin care putem încuraja guvernele să devină mai responsabile pentru actele lor și să acționeze în beneficiul cetățenilor. Aș dori ca situația să se îmbunătățească. Avem acele nouă delegații care nu și-au atins obiectivul de 60%. Trebuie să spun că Sudanul, Yemenul, Republica Centrafricană, aceste state sunt cele mai dificile. Este extrem de dificil de lucrat în aceste medii. Sperăm că se va atinge pacea în aceste state și oamenii vor putea să își Uh, îmbunătățească viața cu ajutorul nostru. Evaluarea doamnei Gresle ne arăta un lucru și sunt de acord cu acesta. Există probleme, mai ales cu Fondul European de Dezvoltare. Însă am avut o sursă foarte credibilă pentru concluziile acestea, și anume Curtea de Conturi. Curtea de Conturi ne-a spus de multe ori cum stau lucrurile cu finanțarea din Fondul European pentru Dezvoltare. Deci pentru mine este încă un uh, semnal cum că acest fond trebuie să fie inclus în bugetul Uniunii Europene. Pardon, genau, colegii Zeller, oder? Domnule Zeller? Doamna Hautala ne spunea că trebuie să fim atenți. Și da, tocmai de aceea avem această dezbatere astăzi aici despre supraveghere, ce trebuie să se întâmple, toate lucrurile pe care le spunea și președinta noastră. Mijloacele care sunt uh, făcute disponibile din bugetele noastre trebuie să fie eficiente și nu să fie pur și simplu o circulație a banilor de aici acolo, ci trebuie să atingem ceea ce ne-am propus să atingem în uh, țările în care ne-am propus, în țările în curs de dezvoltare, să ajutăm pe oamenii acolo. Vedem că, mai ales la organizațiile internaționale, agenții, chiar acolo există o prefinanțare crescută. Și, și aici s-a spus că un număr mare de sume până în anii 1990 încă nu au putut fi date, au rămas în acel uh, reste a lichide, ceea ce rămâne încă de plătit. În același timp, foarte multe contracte între timp uh, au expirat fără să fie adus vreun rezultat. Și atunci trebuie să ne punem întrebarea cum facem față acestei situații, când o prefinanțare nu duce la rezultatul scontat. Sunt acei bani pierduți într-un asemenea caz, putem să-i cerem înapoi, mai ales când uh, au fost legați acești bani de contracte care nu au devenit realitate. sunt doar procente, cifre absolute, cele care sunt de ordinul sutelor de milioane de euro, însă în spatele lor se află acțiuni concrete care au fost odată bine gândite, trebuiau să fie puse în aplicare, însă până la urmă nu s-au mai realizat. Am discutat deja despre performance-based budgeting și ne interesează foarte mult rezultatele și de ce nu s-a ajuns la aceste rezultate. Și apoi Vrem să știm ce s-a întâmplat cu banii sau ce se mai poate întâmpla cu acești bani, dacă încă sunt disponibili sau s-au pierdut pe drum. Cred că asta e ceea ce ar trebui să ne intereseze pe noi aici. Nu să aruncăm vina de aici acolo, ci să îmbunătățim sistemul astfel încât prin ajutorul pentru dezvoltare să obținem ceea ce ne dorim. Da, mulțumim foarte mult. Aș mai avea o întrebare în final. Aceste riscuri a priori despre care vorbeați pentru prima dată. E un element important tocmai pentru că țările se află în situații atât de dificile. Și atunci oare aceste riscuri a priori nu ar putea fi analizate mai bine astfel încât să avem rezultate mai bune și mai rapide pentru că ne dorim ca acești bani să uh, fie trimiși acolo. Și ajutorul pentru dezvoltare, fondul de ajutor pentru dezvoltare, EDF, proiectele EDF sunt fac, reprezintă 72% din întreaga sumă unde nu sunt luate în considerare riscurile. Da, se poate spune că până la urmă, da, totul va merge bine, dar când există timp de mai mulți ani probleme, e clar că și la final vor, exist, vor exista probleme. Și noi ne-am dorit ca lucrurile să nu stea așa această chestiune legată de riscurile a priori. Cred că poate fi prelucrată pentru că dacă da, vom ajunge la rezultate mai bune și în primul rând mai rapide, pentru că ne dorim ca oamenii de acolo să se afle într-o situație mai bună decât să o pornească spre Europa. Domnule Baguio și apoi domnul Johnston, vă rog. Je vous remercie. Euh, donc, Si d'abord je... Vă mulțumesc. În ceea ce privește delegațiile și indicatorii cheie de performanță, care sunt în număr de 24, putem constata că 9 din 86 nu au atins rezultatele în proporție de mai mult de 60%. Deci, uh, pragul este la 60%, nu de 50%. Și când anumite delegații avem un plan specific. Dacă punem uh, pragul la 50%, constatăm că doar 3 delegații din 86 uh, nu au atins obiectivele. Ne-ați menționat câteva țări. Pentru Chile este o eroare. Nu cred că Chile se regăsește în raportul transmis de comisarul Mimița și de domnul comisar Han. Într-adevăr, Chile este o eroare, pentru că anumite KPI-uri, acestea au fost calculate greșit în cazul Chile. Apoi, în ceea ce privește Yemen și Republica Centrafricană, în mod clar există motive pentru situația actuală în Yemen. Avem o delegație care a fost evacuată, ea lucrează din Bruxelles, misiunile în țară sunt imposibil de organizat, deci este ușor de înțeles faptul că este greu de monitorizat, sunt greu de monitorizat proiectele. În Yemen, multe dintre proiecte chiar au fost oprite complet. În cazul Republicii Centrafricane, noi sperăm ca situația să se îmbunătățească, însă și de acolo a fost evacuată delegația. Nu putem avea decât 12 persoane la fața locului la ora actuală. și acolo nu putem opera decât prin intermediul fondului BECU. Apoi, ce cu Camerun și cu Gabon? Cât de util este acest instrument? Ei bine, el ne oferă toate aceste informații și ne permite să luăm măsuri. Dacă nu, am, nu am avea informații, nu am putea lua măsuri. Astfel am putut, constata că, am putut constata că există câteva probleme la nivelul câteva delegații pentru care este nevoie de acțiune uh, mai serioasă și numărul de probleme au scăzut. 9 anul acesta, anul trecut erau 16-17. Am luat acțiuni concrete pe contractele expirate sau pe finanțările mai vechi. Și astfel a scăzut numărul de probleme de la 16 la 9. Apoi, în ceea ce privește rezultatele, sistemul cu semaforul și examinarea de la sfârșitul anului, proiect pe proiect, nu poate să aducă, aducă atingere rezultatului final al proiectului. Bineînțeles că un an, că un proiect care se află pe culoarea roșie în mai mulți ani la rând, poate că va rămâne pe culoarea roșie și la final. Și există posibilitatea de a opri complet proiectul. Dacă un proiect însă se află pe culoarea roșie, nu înseamnă că își va pierde automat toate fondurile el este pe roșu pentru că nu a fost, nu au existat condițiile necesare pentru a duce la bun sfârșit proiectul. Culoarea roșie pentru un proiect nu înseamnă că s-au pierdut bani, ci că nu s-au investit euro. Există și multe zone cu riscuri Multe zone sunt acoperite deja de Fondul European de Dezvoltare. Avem programe tematice, avem programe regionale pentru Asia, pentru America Latină, zone, așadar, mai puțin dificile. Aș dori să revin asupra prefinanțărilor destul de crescute, nu neapărat din partea ONU, ci și din partea altor instituții. Prefinanțările sunt crescute, ele pot ajunge chiar și până la 100%. Există o asigurare cum că aceste organizații au capacitatea financiară de a gestiona fondurile respective și de a le reambursa dacă apar probleme. Există anumite rambursări în anumite cazuri din partea acestor instituții internaționale. Din anii 90 avem câteva recuperări legate de anumite proiecte foarte specifice. Și aici există câteva probleme care au ajuns în contencios. Câte vreme nu, a, nu s-a sfârșit acest contencios, nu există recuperarea fondurilor. Și aici sunt implicate în gestiune câteva organizații internaționale, nu numai ONU. În ceea ce privește riscurile a priori, da, toți managerii trebuie să evalueze riscul. Trebuie să știm care sunt riscurile. Nu există niciun fel de dezvoltare fără a lua în calcul și riscurile. Tocmai asta este, acesta este unul dintre fundamentele politice de dezvoltare. Statele partenere uneori nu au capacitățile necesare, trebuie să le ajutăm, trebuie să le consolidăm capacitățile, trebuie să crească capacitatea acestor state și nu avem întotdeauna asigurări exante cum că proiectul se va desfășura corect. Totul depinde de sistemul de însoțire a proiectelor. Avem nevoie de un astfel de sistem de monitorizare cât mai solid. Trebuie să folosim instrumente online în timp real care să ne permită să vedem uh, dacă există anumite divergențe față de ceea ce era stipulat pe hârtie. Unde uneori ambițiile de pe hârtie sunt mult prea mari și pe teren apar probleme. Ambiția noastră normală este de a realiza lucruri, de a îmbunătăți lucrurile. Dar și partenerul trebuie să fie ambițios, trebuie și el să facă anumiți pași. Toate aceste dificultăți cred că ar putea fi rezolvate prin un sistem de monitorizare mai bun. O analiză ex ante ne-ar permite să ne concentrăm doar pe acele proiecte cu un grad mai mare de probabilitate de succes, dar care poate că nu au efecte atât de bune. Poate pot să vă dau niște explicații legate de Albania și Kosovo. Într-adevăr, aceste state terțe sunt speciale, pentru că foarte multe dintre probleme sunt probleme care sunt legate fie de modul în care au fost introduse datele în sistem sau sunt legate de anumite domenii. De exemplu, unul din KPI-urile pe care le avem are de-a face cu previziunile în ceea ce privește plățile. Dacă se atinge sau nu se atinge la acest benchmark, spunem, e între 19 și 90% corect și valoarea plăților făcute a fost de 112% și atunci nu e calculat ca un KPI la care s-a ajuns. Avem și o situație legată de contractele expirate și închise. În acest caz, în loc de a avea numai mult de 50% contracte expirate. În Albania avem, de, avem cu 10% mai mult de atât. Motivul e unul tehnic. A fost o problemă de IT în acest caz. Și pentru Albania avem, Albania avem și o întrebare legată de eficiența sistemului de audit. Pentru două dintre KPI-uri 21 și 23. Pentru acestea nu s-a ținut cont de toate datele, așa că vom face modificările manuale necesare. O mare parte din aceste probleme sunt probleme de natură mai tehnică și nu probleme fundamentale în legătură cu performanța. Acum voi vorbi despre Kosovo. Aici, din nou, uh, Uh, previziunile anuale pentru plăți. Aici, uh, previziunile făcute nu au fost prea norocoase, pentru că s-a calculat un scor de 89,65 în loc de 90%. Dacă ar fi fost 90%, ar fi fost pe verde. Am avut o problemă și cu absorpția și asta pentru că Totul ținea de licitații. O parte din licitații ar trebui să fie relansate acolo. Dacă rezultatul la licitații ar fi fost mai bun, s-ar fi ajuns la rezultatele pe care ni le doream. Apoi, dacă ajungem la eficiența întregului sistem, avem trei uh, indicatori cheie de performanță. Ultimul 24 au fost 3 pentru care am uh, măsurat obiectivele. Ultimul KPI 24 este suma gestionabilă, identificată. Aici era cel puțin 2%, valoarea calculată a fost 0,05%. Vă asigur că nu s-a ajuns la obiectivul de 2%, însă acest lucru nu înseamnă că auditul nu a fost făcut așa cum trebuie. Avem această țintă de 2%, însă rezultatul acțiunii de audit, care e o, o acțiune profesională, a ajuns la 0,05%, însă totul s-a calculat ca uh, indicator cheie de preferință neatins, așa că a fost afectat rezultatul complet. Și trebuie să ținem cont și de contextul dificil în care lucrează oamenii din aceste țări, pentru că sunt țări din Balcanii Occidentali, unde există o agendă de reforme foarte clară. Partenerii noștri Trebuie să fie bine implicați înainte să mergem înainte cu programele. Și aș încheia pe chestiunea legată de prefinanțarea contractelor și care până la urmă nu mai au loc. Ce se întâmplă? Bineînțeles că totul depinde de motivele pentru care nu sunt duse la îndeplinire contractele. Dacă un contract nu ajunge la finalizare pentru că există un eșec din partea partenerului de pune în aplicare sau contractorului, atunci scenariul e foarte diferit față de o neîncheiere a contractului, pentru că circumstanțele sunt acelea, indiferent de ce își dorește comisia. Circumstanțele sunt în așa sunt de așa natură încât nu se poate încheia contractul. Ce s-ar întâmpla într-un asemenea caz? Din moment ce nimeni nu e responsabil, costurile până la îndeplinirea contractului, costurile eligibile, se ține cont de ele, fie de contractul, ce, partea contractantă sau comisie, însă nu se vor face nici un alt fel de alte plăți. Dacă prefinanțarea trece de costurile presupuse, atunci um, nu, acestea nu vor fi acoperite. Vreau să vă mulțumesc Comisiei că ne-a explicat toate acestea. Mai de mult lucram la gestionarea programelor și trebuie să vă spun că ce ne-ați spus reprezintă un instrument bun de gestiune. E foarte dificil când te afli în centru să primești informații de la toate diferitele elemente din exterior. Și ai o marjă de manevră foarte mică, trebuie colectate date din întreaga lume, trebuie gestionat întreg sistemul cu semafoarele și așa mai departe, pare să fie un sistem eficient. Cred că de această dată avem acum acest raport și anexele și explicația de ce se întâmplă lucrurile. ușor de înțeles, pentru că anul trecut, ca doamna Hautala și eu m-am aflat într-o situație în care mă sunau jurnaliștii, mă întrebau ce se întâmplă aici, toate aceste lucruri despre UE care nu cheltuie banii, se tot discuta în campania privind referendumul și mult și, și după aceea tot primeam asemenea întrebări. Dacă uh, analizăm acest jargon, KPI, EAMR și toate acestea sunt de neînțeles pentru lumea exterioară și de aceea Comisia ar trebui să investească în comunicare. Anul trecut a fost foarte dificil. Mie mi-a trebuit două zile ca să înțeleg despre ce mă întreabă jurnaliștii respectivi. Documentul de acum e unul mult mai bun, însă haideți să încercăm să utilizăm un limbaj mai, uș- mai ușor accesibil, astfel încât și cei din afară să înțeleagă despre ce vorbim, să nu ne aflăm în situația în care ne aflam anul trecut. Ar fi foarte util. Și apoi eu nu vreau ca Uniunea Europeană să nu-și mai asim, asum, asume riscuri. Dacă nu ne asumăm riscuri, nu vom mai putea să-i ajutăm pe oamenii din lume. Pentru că noi am tot discutat în comisiile noastre cum să ajutăm pe cei din Myanmar, uh, Myanmar, încercăm să oferim ajutor Siriei. Sunt uh, niște decizii foarte complicate. Sectorul public nu poate să-și asume riscuri și acest lucru e periculos pentru că dacă nu o facem, nu putem să facem nici noi ceea ce trebuie să facem. Doamnă Gresle, cred că e foarte bine că ați întrebat despre Camerun, să înțelegeți de ce această situație pentru această țară și o comparație cu celelalte țări. Eu cred că e o gestiune bună. Noi încercam să facem uh, comparații între școli care se aflau în zona asemănătoare, să vedem de ce într-una funcționează lucrurile, într-una nu, să vedem ce se întâmplă cu performanța și diferitele surse de scheme de gestionare. Așa că vă mulțumesc pentru tot, cred că e minunat că comisiile noastre cooperează, cred că am putut să înțelegem mult mai multe de această dată în acest an pe această chestiune complicată, așa că vă mulțumesc foarte mult pentru discuție. Mulțumim, nu vrem să punem pe nimeni în dificultate sau să enervăm pe cineva, ci ne dorim, tocmai pentru că e un context atât de dificil și ne dorim ca banii să fie investiți acolo, considerăm că trebuie să discutăm despre ce putem să facem și să atragem atenția managerilor în acest sens. De aceea pe mine acest exercițiu mă mulțumește. Cred că a fost un exercițiu reușit. Îmi place și acest document pe care l-am primit, e foarte important. Informațiile pe care ni le-ați dat, mai ales din domeniul DEFCO, excelente. Și dacă veți reuși să aveți o privire de ansamblu cu toate, toți indicatorii cheie de performanță cred că ar fi excelent. E drumul pe care și noi vrem să mergem. Ne dorim să ne asumăm riscurile. Totul presupune un risc. Nu cunosc state membre care să aibă riscuri mult mai scăzute. E E un, acest context dificil nu trebuie să fie valabil întotdeauna. Însă nu trebuie să arătăm pe nimeni cu degetul, cred că suntem pe calea ce bună. Domnul Țeler a cerut cuvântul. Da, mulțumesc. Un progres important e tocmai faptul că Serviciul de Acțiune Externă, DEFCO și NIR lucrează împreună pe un proiect și lucrează împreună la un raport. Și în călătorie mele de delegație, acum câțiva ani, în anumite zone de pe această planetă, în ceea ce privește dezvoltarea, nu mi se părea că lucrurile steau la fel, stăteau la fel, așa că cred că e o dezvoltare foarte bună. Sarcina cont e să verifice ce se întâmplă cu mijloacele puse la dispoziție de noi, financiară. Și ei sunt banii ai uh, contribuabililor europeni și trebuie să ne asigurăm că acești bani ajung la îndeplin, astfel încât să ne îndeplinim scopurile pe care ni le-am propus. Și de aceea e important să mergem și în regiuni cu risc ridicat, pentru că acolo cetățenii de acolo au nevoie, nevoia cea mai mare de acești bani. Dar e important să avem partenerii potriviți și să ne asigurăm că este foarte clar că Uniunea Europeană e cea care îi ajută. Și aici se pune problema încrederii în parteneri, eficienței, siguranței, toate acestea sunt condiții absolut necesare. pentru mine, deocamdată e cam în ceea ce am pierdut în ceea ce privește parteneri de încredere, uh, accesibilitate, pentru că capacitatea de finanțare ONU între timp este scăzută, una din cauzele din cauzele valului de refugiați a fost și faptul că food program nu mai funcționa cum trebuie. Apoi vedem ce se întâmplă în sudul Sudanului, în Congo, în Republica Central Africană. Ajutoarele din partea ONU nu ajungeau la cine trebuiau să ajunge. Civilii aveau de suferit de pe urma grupurilor militante extremiste, nu erau protejați de forțele militare de acolo. A crescut și numărul de instrumente financiare prin intermediul cărora noi nu mai putem să urmărim calea pe care o iau banii, pentru că sunt atât de multe suborganizații implicate. Când dăm bani la Banca Mondială, e clar, banii sunt buni pentru proiectele Băncii Mondiale, însă întrebarea e cum se leagă toate acestea de scopurile pe care le avem în ceea ce privește dezvoltarea, pentru că Banca Mondială are altfel de perspective. Tocmai de aceea avem acum această discuție comună, Comisia DEVE și Comisia CONT. Și aceste rapoarte ale șefilor de delegație sunt importante. Nu orice oameni le-au făcut, ci niște diplomați de la fața locului. Așa că acestea sunt niște instrumente importante, e loc de îmbunătățire și sper că lucrurile vor merge în continuare tot așa. Îmi cer scuze, însă mai am câteva întrebări. Am discutat numai despre delegații, însă nu am vorbit despre DEFCO ca atare și la KPI 5 și KPI 6 DEFCO, D și E. Vedem că au probleme mai mari decât ceilalți, așa că ar fi bine să avem mai multe informații. Să vedem ce pot primi organizațiile internaționale, toate însă cele mai importante. Acolo ne spuneți că a fost dificil să se facă acest clearing al contractelor. Avem 66 de procente în ceea ce privește cine e responsabil. Pe mine m-ar interesa ce fel de organizație internațională e implicată aici. Dacă ne uităm la contractele vechi, există un contract Headquarter B2 din anul 94, la Bangladesh din 95 și mai avem la G2 din 96 un contract. Ați putea să ne spuneți ce exact sunt aceleași și în ce deceniu să le socotim pe acestea? 64% în ceea ce privește Fondul European de Dezvoltare. Informațiile mi se pare interesate. Că se spune că în anumite domenii problema era nivel de luare a deciziilor, acel rest a contracte. Aș vrea să știu ce se înțelege prin aceasta. Restul întrebărilor vi, lor, vi le trimit în scris pentru că nu vreau să-i mai rețin pe colegii mei și să prelungim totul prea mult. Dar aș dori dacă doriți să îmi dați un rezultat, un răspuns. Da, bineînțeles că vă putem răspunde și dacă e necesar vă vom mai răspunde și în scris la o parte dintre întrebări. În ceea ce privește organizațiile internaționale pentru prefinanțare și finanțările vechi, am constatat următoarele. Era o lipsă de supraveghere din partea DEFCO și apoi, în ceea ce privește metodologia pentru clearing, între timp acestea au fost clarificate și am reușit să reducem cu 48% eroarea, un euro din doi în ceea ce privește finanțarea organizațiilor internaționale. Și această tendință continuă. Avem acțiuni susținute și continuate, pentru că aceasta rămâne o prioritate pentru prefinanțare și clearing. Prefinanțarea nu înseamnă că programul nu a fost realizat, înseamnă pur și simplu că nu am constatat realizarea acestuia sau în ceea ce privește prefinanțarea. Apoi, a, alte probleme legate de organizațiile internaționale cu, și prefinanțarea, vă vom mai da detalii în scris după această reuniune. D și E, cele două direcții pentru Africa. Când vorbim de D și E, vorbim despre o uh, imagine de ansamblu a acestora, nu proiecte mici generate sub această direcție, ci despre consolidarea a acțiunilor din delegații. E clar că delegațiile în Africa la direcția E Republica Centrafricană, pentru direcția de Sudanul de Sud, etc. Țări mai dificile față de alte zone geografice. Aceste direcții de și E sunt cele care au cele mai multe proiecte marcate cu roșu sau portocaliu. În raluri. Ralurile au fost constatate mai ales pe Fondul European de Dezvoltare. Nici aici nu e niciun mister. Indicatorii sau sunt mai degradați pe Fondul European de Dezvoltare față de alte instrumente bugetare și asta din cauza țărilor în care sunt puse în aplicare proiectele. Există o legătură strânsă între țară, dificultatea în care se află, fragilitatea țării, nu doar țări în care e război și unde au fost oprite programele, ci țări unde guvernele nu au capacitatea de a pune în aplicare proiectele sau unde eforturile, acolo eforturile comisiei sunt și mai mari astfel încât să fim alături de ele și acolo se constată cele mai mari întârzieri. Și apoi, bineînțeles, unde există întârzieri, există aceste raluri. Așa că obiectivul nostru e, bineînțeles, să îmbunătățim situația. Sper că v-am răspuns la întrebări. Da, nu mai, eu nu mai am alte întrebări. Aș dori să vă mulțumesc și vă mulțumesc și în numele doamnei McEvans pentru informații, documente, pentru schimbul de opinii, pentru cifrele și datele pe care ni le-ați prezentat. Sunt lucruri foarte interesante pe care nu le-am mai primit sub această formă, așa că trebuie să le valorăm pentru că ne ajută să înțelegem mai bine lucrurile. Așa că vă mulțumesc foarte mult și dorim să acționăm la fel și anul viitor. Ne bucurăm că Degenir are și ea o analiză a datelor sector la care vrea să participe, o analiză completă a datelor, e foarte important, pentru că vedem că lucrurile se schimbă și schimbările pe care ni le-a prezentat de pentru acest an sunt uh, într-adevăr impresionante și de aceea vreau să le mulțumesc tuturor celor implicați. Am ajuns la uh, sfârșitul ori noastre de zi pe astăzi. Ne vedem mâine de dimineață. Vă mulțumesc pentru prezență. Reuniunea se suspendă.